Iar în ceea ce privește imunitățile, doamna Hautala este numită raportor pentru solicitarea de ridicare a imunității parlamentare pentru domnul Bela Kovac. Uh, delegated and... În ceea ce privește actele delegate și de punere în aplicare, doamna Wikström este numită raportor pentru, comis, pentru regulamentul care stabilește reguli detaliate pentru aplicarea diverselor prevederi uh, ale regulamentului Consiliului 2007 bară 2009 în ceea ce privește marca europeană. Uh, Ne-am uh, pus de acord să solicităm o evaluare a costului ne-Europei uh, în ceea ce privește rapoartele legislative uh, privind uh, utilizarea civilă a roboticii. Apoi ne-am pus de acord să avem evaluare de impact a unei propuneri de regulament pentru UE și Consiliu în ceea ce privește o administrație europeană deschisă, independentă și transparentă și eficientă. Asta ar fi tot din punctul de vedere al comunicărilor și ca atare putem să continuăm acum cu punctul 9, prezentarea din partea Departamentului de Politici C, studiul în ceea ce privește accidentele de trafic transfrontaliere și potențialul impact al uh, uh, mașinilor fără șofer din partea domnului Thomas Cadner Grațiano de la Universitatea Geneva. Vreau să vă urez bun venit, domnule profesor, și să vă dau și cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mi s-a spus că am voie să prezint studiul Stând în picioare. Sistemele autonome de condus pentru mașini sunt în dezvoltare. Pe viitor, aceste sisteme s-ar putea să devină atât de cuprinzătoare încât uh, șoferii umani să nu mai fie necesari. Dacă aceste sisteme autonome dau greș, pot apărea accidente. Dacă un accident apare în străinătate sau mașini înregistrate sau persoane cu domiciliul în străinătate sunt implicate, atunci întrebarea se pune unde și împotriva cui se poate aduce o plângere și care este legea care se aplică pentru a hotărâ răspunderea șoferului, a fabricantului mașinii sau a fabricantului uh, noii tehnologii care este defectă. Astăzi ne punem întrebarea dacă regulile din dreptul internațional privat care hotărăsc jurisdicția internațională și legea aplicabilă în Europa acoperă în mod adecvat accidentele transfrontaliere cauzate de tehnologii noi și defecte sau, alternativ, dacă trebuie să fie modificate și adaptate. Subiectul poate fi ilustrat cel mai bine printr-un scenariu luat din uh, jurisprudența instanțelor europene. O familie care locuiește, spre exemplu, în Franța își petrece uh, vacanța într-o altă țară UE, spre exemplu Spania. Merg în mașini separate, una în spatele celeilalte, pe o autostradă spaniolă. Fiul care este la volanul mașinii din față se apropie de o curbă la stânga. Pentru a depăși un camion, trece de pe o bandă pe alta când vede un Seat Cordoba care stă nemișcat pe banda stângă ca urmare a unui accident. Tânărul uh, lovește frână și evită o coliziune cu mașina spaniolă. Tatălui, în schimb, nu reușește să-și oprească mașina la timp și cele două mașini de familie se ciocnesc. Fiul este rănit uh, puternic și își pierde capacitatea de muncă pentru restul vieții. Ambele mașini, conduse de tată și fiu, sunt înmatriculate și uh, asigurate în Franța. Seatul, care n-a avut nicio treabă în coliziune, este înmatriculat în Spania. Haideți să presupunem acum că această coliziune a fost provocată fie pentru că tatăl uh, nu a pus frâna la timp, fie pentru că un uh, dispozitiv autonom de condus instalat în mașina tatălui era defect. Fiul uh, vrea să fie despăgubit pentru rănile sale și pentru uh, pierderea venitului pe viață de către asigurarea tatălui în conformitate cu regulamentul Bruxelles 1, care este în vigoare în 27 de state membre, partea rănită poate să dea în judecată asigurătorul în fața instanțelor din statul membru în care are, și are domiciliul asiguratorul, în cazul nostru Franța, sau um, în fața instanței din locul, de la locul accidentului, în exemplul nostru Spania, sau uh, Uh, în instanțele statului în care este domiciliată victima, deci Franța în acest caz. Regulile de jurisdicție găsite în regulamentul Bruxelles 1 se aplică indiferent de cauza accidentului. Fie că vorbim de greșeală, de eroare umană, fie că vorbim de defect uh, de tehnologie. De aceea, aceste reguli pot uh, fi aplicate și accidentelor care sunt provocate de tehnologiile Uh, defecte. În Uniunea Europeană, legea aplicabilă accidentelor de uh, trafic este hotărâtă de unul dintre cele două sisteme de drept internațional privat alternative, în funcție de țara unde uh, are loc solicitarea, fie pe baza regulamentului Roma 2, fie pe baza Convenției de la Haga din 1971. Convenția de la Haga are prevalența asupra regulamentului Roma 2 pentru cererile aduse în fața instanțelor într-un stat membru UE care este parte contractantă la Convenția de la Haga. Din cele 28 de state membre UE, 13, deci aproape jumătate, sunt state contractante la Convenția de la Haga, inclusiv Franța și Spania. Instanțele ambelor țări ar hotărâ, deci, care este dreptul aplicabil în conformitate cu regulile Convenției de la Haga. În conformitate cu Convenția de la Haga, răspunderea, care, răspunderea pentru un accident în trafic este guvernată în principiu de dreptul statului unde a avut loc accidentul, în cazul nostru dreptul spaniol. Totuși, atunci când sunt implicate mai multe vehicule, uh, Legea statului de înmatriculare este aplicabilă dacă toate vehiculele sunt uh, înmatriculate în același stat. Această excepție depinde, deci, de statul de înmatriculare al vehiculelor implicate. Chiar dacă persoana rănită și persoana considerată responsabilă își au domiciliul în același stat. În exemplul nostru, tată și fiu, ambii cu domiciliul în Franța. În scenariul nostru, ca urmare a Convenției de la Haga, dreptul aplicabil depinde de înmatricularea mașinilor care au fost implicate în accident, dacă acestea au fost înmatriculate în același stat. Mașinile tatălui și fiului erau înmatriculate în Franța, Seatul era înmatriculat în Spania. În conformitate cu jurisprudența statelor membre semnatare ale Convenției de la Haga, dacă o altă mașină, cum ar fi Seatul din scenariul nostru, a fost o cauză potențială a accidentului, a fost implicat în accident. Ca atare, nu toate mașinile implicate în accidentul nostru, din exemplu, au fost, înregistrate, au fost înmatriculate în același stat și ca atare, se aplică legea locului unde a avut uh, loc accidentul, adică dreptul spaniol. În ceea ce privește subiectul nostru, putem uh, concluziona că factorii uh, de conectare utilizați de Convenția de la Haga pentru a hotărâ dreptul aplicabil, locul accidentului sau țara de înmatriculare a autoturismelor implicate sunt independente de cauza accidentului. Regulile stabilite de Convenția de la Haga pot, deci, să fie aplicate pentru a trata accidentele provocate de tehnologii deficiente. Asta e vestea bună pentru astăzi. Vestea proastă pentru părțile implicate în uh, scenariul nostru este că dreptul uh, referitor la răspundere uh, diferă de la o țară la alta. În timp ce dreptul francez, adică dreptul statului unde și-au uh, domiciliul ambele părți din scenariul nostru, aplică principiul uh, despăgubirilor de pline, dreptul spaniol uh, oferă niște despăgubiri, niște compensații care sunt stabilite prin bareme de lege. Dacă ne uităm la pierderea venitului, Uh, practic, uh, aceste despăgubiri sunt mult mai mici decât uh, suferința tânărului din scenariul nostru. Având în vedere că ambele părți sunt domiciliate în Franța și că legătura lor cu Spania a fost doar de scurtă durată, acest rezultat ar putea fi considerat drept incorrect de către victimă și drept o pleașcă, practic, pentru compania de asigurare a tatălui. Acesta este doar una din uh, mai multe import uh, diferențe importante între dreptul care se aplică în diversele state membre. În cazul nostru, dreptul aplicabil este dreptul spaniol, indiferent dacă speța se judecă în instanțe din Franța sau din Spania, pentru că ambele aplică Convenția de la Haga. Care ar fi situația însă dacă familia ar avea domiciliul, spre exemplu, în Germania și nu în Franța. Germania este unul din cele 15 state membre UE care nu este parte contractantă la Convenția de la Haga. În instanțele germane, dreptul aplicabil este de aceea determinat de regulamentul Roma 2. În conformitate cu regulamentul Roma 2, răspunderea ca urmare a unui uh, accident de trafic este în principiu guvernată de dreptul statului unde a avut loc accidentul. Totuși, dacă persoana considerată uh, răspunzătoare și partea care a fost rănită își au reședința în aceeași țară la momentul în care a avut loc accidentul, regulamentul Roma 2 spune că se aplică dreptul țării respective și nu dreptul uh, țării unde a avut loc accidentul. Motivul este că ambele părți trebuie să trăiască cu consecințele accidentului în aceeași țară. Și legătura cu această țară este mult mai strânsă, mult mai puternică decât cu țara în care a avut loc accidentul, acolo unde părțile au petrecut doar o scurtă perioadă de timp. Dacă tatăl și fiul din scenariul nostru ar fi rezidat în Germania, Uh, instanțele germane ar aplica dreptul german și uh, fiul ar primi despăgubiri de plină pentru suferința sa, inclusiv despăgubiri pentru pierderea veniturilor pe toată durata vieții. Încă o dată, factorii de conectare utilizați de regulamentul Roma 2, și anume locul accidentului sau reședința obișnuită în aceeași țară, sunt independente de cauza accidentului și de aceea pot fi aplicate și situațiilor în care accidentul a fost uh, provocat de tehnologii noi. However, however, the previous scenario... Totuși, scenariile anterioare au arătat că factorii de conectare din uh, regulamentul Roma 2 sunt mai moderni și ar fi mai uh, potriviți pentru a se aplica părților la un accident și mai ales uh, pentru victimă, uh, decât uh, factorii de, prevăzuți în Convenția de la Haga din 71. O primă consecință a observațiilor noastre ar fi relația între Convenția de la Haga din 71 și Regulamentul Roma 2 a trebui renegociată și redefinită. Sfera de aplicare a regulamentului Roma 2, de exemplu, ar putea fi extinsă ca să se refere la toate cazurile unde atât uh, uh reclamatul că și părâtul și au domiciliul într-un stat membru al Uniunii Europene și găsiți o propunere precisă în acest sens la punctul 28, uh, mă scuzați, pe pagina 28 a studiului. Uh, și dacă un accident ca cel descris în scenariul nostru ar fi cauzat uh, dintr-un defect al unei noi tehnologii, victima, deci în cazul nostru tânărul, uh, ar putea avea alternativa de a se îndrepta în, uh, împotriva fabricantului autovehiculului defect care a cauzat accidentul, astfel încât Probabil că responsabilitatea produsului va câștiga din ce în ce mai multă importanță în acest domeniu. Să presupunem că autovehiculul tatălui care conținea nouă, tehnologie nouă era fabricat în Suedia. În conformitate cu regulamentul Bruxelles 1, eh, partea vătămată poate să se îndrepte împotriva fabricantului autovehiculului înaintea unei, unei instanțe a statului membru de domiciliu a fabricantului, în exemplu nostru Elveția, sau înaintea uh, de la locul producerii accidentului, în exemplu nostru Spania. Pe de altă parte, Instanța, uh, instanțele statelor, uh, statului de domiciliu al victimei, de exemplu Franța, ar avea uh, competență uh, pentru a judeca o uh, plângere împotriva fabricantului dacă uh, fabricantul a contractat o asigurare de responsabilitate care acoperă daunele cauzate de terți și o acțiune directă împotriva fabricantului ar fi și permisă. Experiența practică ne arată că victimele accidentelor rutiere au mari beneficii de pe urma posibilității de a se îndrepta direct împotriva asigurătorului uh, acuzatului și preferă eh, să se adreseze instanțelor de la propriul domiciliu. Asta este o afirmație confirmată de o serie întreagă de cazuri. Eh, o a doua consecință a studiului nostru ar fi sugestia să se introducă eh, la nivelul dreptului material o obligație pentru fabricanții de autovehicule să uh, încheie poliția de asigurare de, uh, care să acopere responsabilitatea față de victimele accidentelor rutiere și, în al doilea rând, posibilitatea unei acțiuni directe îndreptate împotriva companiei de asigurare a unui uh, fabricant. Dacă aceste două modificări ar fi introduse, articolele 13.2 și 11.1b al regulamentului Bruxelles 1 s-ar aplica și victima s-ar putea îndrepta împotriva asigurătorului fabricantului în fața instanței de domiciliu. În exemplu nostru, tânărul ar putea să ceară despăgubiri de la fabricantul ma- mașinii tatălui său la o instanță din Franța, deci de la domiciliul său dreptul material, responsabilității diferă considerabil de la stat la stat membru, nu doar în ce privește condițiile responsabilității, sfera persoanelor care pot beneficia de pe urma stricte responsabilități și sumelor pe care le pot primi, ci diferă și în ce privește perioadele de limitare care se aplică pentru uh, responsabilitate extracontractuală. Uh, adesea, o uh, reclamație ce privește responsabilitatea extracontractuală uh, expiră după anumit termen uh, conform legii aplicabile din străinătate, pe când conform legii de la domiciliu încă nu a expirat. De exemplu, sau un exemplu nostru, în Spania vorbim de un termen de doar un an, printre cele mai scurte din Europa, pe când în Franța avem un termen printre cele mai îndelungate din Europa. E o Uh, diferențe care ar putea surprinde victimele accidentelor care riscă să-și piardă dreptul la uh, acțiune conform unei, uh, unui drept din străinătate în care se aplică o perioadă scurtă de limitare. Uh, S-ar putea corecta această problemă prin extinderea perioadelor de limitare la nivelul dreptului uh, material, dar asta ar fi mai greu din pricina că nu s-ar ajunge la un consens în întreaga Europa sau și mai ușor de realizat prin introducerea unui uh, mecanism de conectare cumulativ la nivelul dreptului privat internațional, uh, prin care o acțiune este limitată în timp doar atunci când a expirat, atât conform legii care se aplică uh, acțiunii în responsabilitate și conform legii statului în care își are domiciliu victima. Și asta se putea face respectând regulamentul Roma 2 și veți găsi propunerile precise pentru aceste modificări la pagina 51 uh, și la pagina 57 din studiul nostru. În rezumat, sunt patru acțiuni pe care le-am sugerat pentru a îmbunătăți um, situația victimelor uh, accidentelor rutiere transfrontaliere. Mai întâi, o mai bună coordonare între regulamentul Roma 2 și Convenția de la Haga din 1971 pentru accidentele rutiere, am făcut o propunere pentru modificarea regulamentului Roma 2, eh, aflată la pagina 28 a studiului nostru. În al doilea rând, la nivelul uh, de uh, material să se introducă uh, obligativitatea pentru fabricanții de autovehicule să încheie polițe de asigurare care să acopere responsabilitatea față de victimele accidentelor rutiere împreună, asta e a treia propunere, împreună cu o acțiune directă la, aflată la îndemână victimelor de accidente rutiere care să se îndrepte împotriva asiguratorului fabricantului. Asta la nivelul dreptului internațional privat și atunci victima în mod automat ar putea beneficia uh, de uh, jurisdicția instanței de la domiciliul său. Așa spun articolele 13.2 și 11.1b ale regulamentului Bruxelles 1, care n-ar mai trebui modificat. Și cea de-a patra propunere să introducem o, un mecanism de conectare cumulativ în regulamentul Roma 2, conform căruia o acțiune în justiție are limită în timp doar când a expirat, atât conform legii care se aplică uh, uh, acțiuni în cauză și conform legislației statului de domiciliu al victimei. Deci am sugerat două modificări la regulamentul Roma 2 și două amendamente eventual la uh, directiva uh, privind asigurările. Mulțumesc! Thank you as well, Professor, for your presentation. Mulțumim, domnule profesor, pentru prezentare și pentru propunerile concrete pe care le-ați făcut. Acum uh, mă uit să văd dacă cineva ar avea vreo întrebare sau ar dori cineva să ia cuvântul. First, I do not see any which means that you present... Se pare că nu, așadar înseamnă că ați făcut o prezentare absolut exhaustivă. Uh, for joining us today. Și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Sunt convins că ne vom întoarce la acest uh, subiect în repetate rânduri în viitor, mai ales doamna vicepreședinte, doamna Delvo, care uh, prezidează grupul de lucru pentru robotică, da, iată, doamna Delvo dorește chiar să ia cuvântul. Is, uh, thank you very much. It, Nu, doresc doar să mulțumesc pentru această prezentare cu o speță concretă, deci ne este foarte de ajutor pentru reflexiile noastre. Însă, dimineața am avut ocazia să vă examinez uh, documentul scris și de fapt, întrebarea mea s-a referit la responsabilitatea strictă, că nu v-ați referit la ea în prezentare. Deci poate ați putea să-mi faceți un comentariu în legătură cu responsabilitate pentru că dumneavoastră ați scris că poate că trebuie să ne bazăm mai mult pe stricta responsabilitate și nu în toate statele membre există acest concept de strictă responsabilitate. Deci poate ne dați mai multe informații în legătură cu uh, acest, uh, acest concept. Studies. Răspuns. Da, studiul se Uh, concentrează asupra unor uh, ipoteze, eu aș spune că este de la sine înțeles că avem nevoie de un sistem de strictă responsabilitate în toate statele membre pentru accidente rutiere și există câteva excepții în general, dreptul britanic, dreptul irlandez, dreptul belgian. La Belgia s-a modificat uh, la nivelul asigurărilor, deci cred că avem nevoie la nivelul dreptului material un sistem de eh, strictă eh, responsabilitate pentru daunele cauzate prin accidente rutiere. Asta este subînțeles în Franța, în Germania, Elveția și multe alte țări. Problema ar fi că în unele țări sfera oamenilor care au de beneficiat de pe urma stricte responsabilități diferă. Deci în unele țări orice fel de victimă poate uh, ataca responsabilul, în alte țări, pasagerii mașinii nu pot fi părțile procesului și sunt alte sisteme în care uh, pasagerii din mașina care a cauzat accidentul nu beneficiază de pe urma strictă responsabilitate. Deci este o problemă. Uh, spune că extinderea strictei responsabilități la orice victimă potențială a unui accident rutier ar fi soluția pentru viitor. Sunt țări ca țările de jos în care se aplică strictă responsabilitate, mai ales pentru victimele vulnerabile, cum ar fi pietoni sau cicliști. Ar trebui extinsă această responsabilitate și la pasagerii autovehiculelor. Deci, răspunsul este pozitiv, da, iată, Anglia totuși are un sistem bazat pe responsabilitate și Irlanda și mai ales acolo jurisprudența și literatura de specialitate ne arată că există multe cazuri în care judecătorii uh, au mari probleme în a uh, determina culpa uh, conducătorului autovehicului pentru a putea proteja victima. Dacă toate e foarte dificil. Deci responsabilitatea strictă ar trebui să fie baza uh, generală. Și mai ales în cazul utilizării noilor tehnologii. Pentru că ca o victimă să poată dovedi, proba ce anume a cauzat accidentul său, va fi aproape imposibil. Deci cred că odată ce noile tehnologii sunt, vor fi introduse, atunci ar fi practic subînțeles că e nevoie de aplicarea strictei uh, responsabilități. Avem stricta responsabilitatea fabricantului, prevăzută în directiva privitoare la responsabilitate, dar trebuie extinsă sau ar trebui extinsă în toate cazurile. Și în majoritatea statelor membre nu s-a schimbat prea multe, dar uneori în alte state membre am putea elimina unele lacune astfel. Da, uh, foarte, foarte bun răspunsul, vă mulțumesc. Vreau adăuga ceva, spune uh, invitatul. Perioada de limitare, dacă armonizez aceste perioade și aceste termene în Uniunea Europeană. Sigur, am notat că există asemenea perioade pentru accidente rutiere și dacă suntem toți convinși că responsabilitatea față de produs va deveni mai importantă, atunci va fi foarte important să nu ne concentrăm doar asupra accidentelor rutiere, ci uh, tot sistemul clasic de despăgubiri pentru asemenea accidente uh, va intra în joc și să ne și asigurăm că introducem noi termene în ce privește responsabilitatea față de produs. Că în acest caz nu este subînțeles, nu se subînțelege că la responsabilitatea pentru produs se aplică aceleași reguli ca și pentru accidentele rutiere. De obicei, pentru responsabilitatea față de produs se aplică prelele generale Uh, termenele generale și atunci ar exista o problemă cu termenele de scurtă durată. Și încă ceva, dacă uh, încercăm să rezolvăm chestiunea la nivelul dreptului privat internațional, spunând că există o limită temporală doar dacă spune așa legea aplicabilă, dar și lege, legea de la domiciliul victimei, atunci victima nu va fi surprins în cazul în care în străinătate se aplică un termen mai scurt. De exemplu, în Elveția vorbim de un termen de un an. Da, e la fel ca în Spania, deci un termen scurt. Deci o victimă din Elveția sau să zicem, și în Cehia e foarte scurt termenul, deci nu ați fi surprinși de, o sem- de un asemenea termen scurt, dar dacă vii dintr-o țară cu un termen de 3 sau 5 ani, atunci probabil că nu te aștepți să te confrunți cu un termen de doar un an în care poți să, uh, să te îndrepți împotriva responsabilului. Asta uh, este o legislație gândită pentru chestiuni interne, în care totul este destul de clar în legătură cu ce lege se aplică. Dar când vorbim de situații transfrontaliere, atunci mm, e mai dificil de determina care e legislația aplicabilă și așa mai departe. Așadar, dacă termenele sunt scurte, atunci ele nu sunt menite să se aplice cazurilor transfrontaliere. Am făcut un studiu înaintea uh, intrării în vigoare a regulamentului Roma 2 și există jurisprudență, jurisprudența pe care am analizat-o uh, ne-a arătat uh, de ce ajung aceste cazuri în fața instanțelor și până în 33% din cazuri motivul a fost pentru că Legea de străinătate aplicabilă prevedea un termen pentru uh, a acționa, pe când acest termen nu se aplica în țara de la domiciliul victimei. Deci este foarte important uh, să cunoaștem această distinție. Mulțumesc! Uh, mulțumesc la rândul meu. Cred că Putem uh, să încheiem discuția pe marginea acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc, domnule profesor, pentru că ați fost în mijlocul nostru și ne-ați împărtășit din cunoștințele dumneavoastră. Trecem acum cu punctul 11, la punctul 11. Dar pentru că domnul Durand, raportorul, uh, nu este prezent în sală, poate revenim asupra acestui punct. În cazul acesta continuăm cu punctul 12. Este vorba despre actele delegate și măsurile de implementare. Cecilia Wikström este raportoare nici domnia sa nu este prezentă, dar dați-mi voie să anunț că în ședința coordonatorilor doamna Wikström a fost numită ca raportoare, pentru că domnia sa s-a ocupat și de uh, regulamentul privind uh, piața comercială și întregul uh, pachet de alve referitor la acest subiect. Comisia ne-a informat că vor avea loc discuții în legătură cu acest proiect de document de punere în aplicare. În noiembrie 2016 va fi prezentat, deci Comisia va reveni în noiembrie asupra acestui uh, subiect. Secretariatul Comisiei a primit și un proiect de act delegat uh, bazat pe același documente bază. Și de asemenea, doamna Wikström a fost numită să devină raportoare pentru acest proiect de act delegat. Colegii vor fi informați în momentul în care decizia oficială va fi luată în acest sens. Asta este ceea ce pot să vă comunic în legătură cu punctul 12 și constat că nu există obiecții și pentru că domnul Durand încă nu a venit, vă propun să continuăm cu subiectul 31 și anume o informare în legătură cu interpretarea și implementarea acordului interinstituțional privind mai buna legiferare. Aici eu sunt raportor și, uh, sau aș spune, coraportor din partea comisiei noastre. În 3 uh, octombrie 2016, grupul de lucru referitor la implementarea și interpretarea acordului interinstituțional privind mai bună legiferare. A avut cea de-a patra întâlnire. Grupul de lucru s-a concentrat pe uh, criteriile uh, care să diferențieze actele delegate și actele de pune în aplicare și domnul Sayer și domnul Corbett vor fi negociatori din partea noastră. În capitolul 5 al noului acord interinstituțional am spus că uh, a fost uh, în același timp un succes și în același timp o ocazie ratată. A fost un succes considerabil că Parlamentul European va fi implicat în pregătirea actelor delegate uh, pe picior de egalitate cu experții din partea statelor membre. Dar oricum faptul că acum Comisia trebuie să se consulte cu experții naționali uh, îngreunează puțin procedura dacă nu va fi chiar identică cu cea care este stabilită pentru pregătirea actelor de punere în aplicare. Uh, Asta, uh, până la urmă, uh, va anula diferențele în cel, între cele două, două tipuri de acte. Domnul Corbett uh, a fost de acord că prevederile privind acordul interinstituțional au adus unele eh, progrese, dar s-au făcut și anumite concesii în ce privește diferențierea între actele delegate și actele de punere în aplicare. Oricum, acest text trebuie să încurajeze Consiliul să accepte includerea actelor delegate mai frecvent în studiu. Domnul Sayer eh, a amintit importanța delimitării între actele de Uh, actele delegate și uh, fostele prevederi uh, din procedura de comitologie. Iar în ce privește aceste criterii de delimitare, ar trebui să fie stabilite cât mai curând în baza acestui raport din februarie 2014. Domnul Sayer a arătat că trebuie depășit uh, acest punct mort și că trebuie să uh, fie declanșate consultări în pregătirea actelor delegate. Asta uh, va trebui să determine Consiliul să accepte actele delegate mai ușor. Asta este tot ceea ce pot eu să vă spun în legătură cu acest subiect. Există comentarii din partea dumneavoastră? Deci constat că nu e cazul, domnul Saer nu este prezent. Deci putem să uh, bifăm și acest punct de pe ordinea de zi. Okay. Uh, since Mr. Durand, uh, Pentru că nu a venit în sală domnul Durand, Vă propun uh, să facem o pauză până la orele 16 și 50 de minute și după aceea uh, vom putea continua cu întâlnirea noastră uh, cu ușile închise, așa cum s-a convenit. Deci ne vedem la orele 16 și 50.